Dear colleagues, good afternoon. May we start? Dragi colegi, haideți să începem uh, întâlnirea ședinței Comisiei Iuri. Ca de obicei, putem să începem prin a adopta ordinea de zi. Vă propun să discutăm punctul 7 după punctul 10. Punctul uh, 8 îl amânăm și punctul 23 îl amânăm. Și 27 va fi discutat după 13. Nu cred că sunt obiecțiuni. Anunțurile președintelui. Nu am niciun fel de anunț să vă transmit. Așadar, trecem direct la punctul 3. Audierea privind tratatul de la Marrakesh. Permiteți-mi să întâmpin aici, cu multă căldură la Parlamentul nostru, uh, pe invitații noștri care vin aici să ne părtășesc experiențele lor. Dorim să auzim mai multe despre o geneza a tratatului de la Marrakesh, care va facilita accesul la opere publicate pentru persoane cu deficiențe vizuale sau uh, oarbe. De ce e important ca acest tratat să fie implementat în Uniunea Europeană astăzi? Parlamentul uh, evaluează în acest moment două <clears throat> propuneri legislative pentru uh, implementarea acestui tratat în legislația europeană. Implementarea în acest moment nu pare să fie una ușoară am dorit să aflăm mai multe de ce așa stau lucrurile și cum pot fi depășite aceste obstacole. Vreau să vă reamintesc că avem un uh, timp limitat la dispoziție și veți avea doar 8 minute per vorbitor. Vreau să întâmpin aici și membrii altor comisii de aviz prezente astăzi invit să ia parte la dezbatere? Oricum, dau cuvântul în primul rând uh, domnului Maria, doamnei Maria Martin Praz de la DG Connect pentru prima parte a audiere, audierii. Originile, negocierile tratatului să ne spună de ce acest tratat de la Marrakesh este important. Domnule Martin Prăt, aveți 8 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că dați ocazia Comisiei Europene să participe la această uh, audiere. Ați vorbit despre originile, despre negocierile uh, pe marginea acestui tratat de la Marrakech. Pot să spun că au fost negocieri lungi, îndelungate, dar nimic neobișnuit, pentru că e vorba oricum de negocieri multilaterale și ca orice negociere multilaterale, mai ales pe drepturile de autor, aceste negocieri oricum sunt cronofage. Discuțiile pe acest tratat, după cum știți, au început în contextul Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, în anii 2008-2009. Și din 2008 încoace, 2009, mă scuzați, au început cu adevărat discuțiile la Comisia Permanentă de Profil și trebuie spus de la bun început că cel mai mare efort uh, a fost depus de uh, potențialii beneficiari care au investit mult timp și efort în aceste demersuri, reprezentând aceștia organizațiile persoanelor cu deficiențe vizuale în Europa și în afara acesteia. Și s-a discutat într-adevăr ce nevoie ar avea aceste persoane și ce excepții se pot face în acest domeniu țări precum Brazilia, Ecuador, Hawaii și Mexico un pic mai târziu sunt acele țări care au fost pioniere, pioniere în aceste discuții și apoi, bineînțeles, au fost și alte discuții, inclusiv la nivelul ONU și în europeană și alte discuții au avut loc în paralel, poate mai puțin importante. În orice caz, dezbaterea a vizat inclusiv nevoia de a avea sau nu un tratat. Și poate vă amintiți uh, o parte dintre dumneavoastră care a fost politica, uh, poziția UE la început, care nu-și dorea în acel moment un tratat, situația însă s-a schimbat, evoluția a fost cea prin care statele uh, membre ale UE au început să înțeleagă mai bine provocările și să accepte din ce în ce mai mult nevoia de a avea un tratat care să reglementeze aceste situații. În 2011-2012 am resimțit cu toții că puteam să ne îndreptăm către o conferință diplomatică. O propunere de bază a și sosit în noiembrie 2011 mandatul s-a creionat și apoi la IPO a avut loc o uh, adunare extraordinară care a consfințit acest mandat uh, diplomatic, iar conferința propriu-zisă a avut loc în iunie 2013 la Marrakesh. Care ar fi principalele propuneri, așadar? La Marrakesh am uh, venit cu un text care, așa cum se întâmplă era în parte definitivat, în parte între faimoasele paranteze pătrate și cu mai multe opțiuni deschise. Odată ce ne-am găsit în contextul uh, conferinței diplomatice, nivelul de cooperare și de angajament ale părților s-au dovedit remarcabile. Și spun asta pentru că uh, nu era prima conferință diplomatică la care am participat în viața mea. A existat o, o masă critică uh, și un entuziasm deosebit pe care l-au uh, resimțit părțile, dorându-și uh, cu toate le să aibă neapărat un tratat la terminarea acelei conferințe diplomatice. Și, într-adevăr, tratatul este fructul unui compromis între multe țări și multe păreri diferite, Statele Unite, Australia, Canada uh, și așa mai departe, țările latinoamericane, țările africane, țările asiatice, fiecare cu profilul și nevoile sale. Astăzi ne găsim în fața unui compromis echilibrat. Probabil că redactarea nu este absolut perfectă, dar asta este o conferință diplomatică, acesta este un textul și oricum este vorba de o noutate, pentru că pentru prima dată am creionat un tratat care să se refere la limitări și excepții la dreptul de autor. Deci, o opțiune pentru țările respective și posibilitatea de a avea schimburi uh, transfrontaliere. De ce este atât de special și important tratatul de la Marrakesh? Comunitatea internațională a identificat o problemă reală, într-adevăr, și anume un format specific pentru o operă care să devină accesibilă pentru o persoană cu dizabilități, înseamnă că acest format accesibil presupune și un cost. Iar mijloacele la dispoziția celor care lucrează cu persoane cu deficiențe vizuale sunt în general limitate și s-a resimțit nevoia de a exista o cooperare, o cooperare între diferitele țări, între Europa și cei care încearcă să ajute aceste persoane cu deficiențe vizuale și în alte părți ale lumii. Știți că avem uh, franceză, germană, uh, engleză, spaniolă, țări de aici din Europa care sunt vorbite și multe alte părți ale lumii și atunci aceasta a fost ideea. Nevoia beneficiarilor, dar și problemele de costuri pentru accesibilitate. Și obiectivul a fost cât se poate de clar să se ofere în cea mai mare măsură posibilă accesul celui mai mare număr posibil de persoane cu dizabilități și, bineînțeles, fără dizabilități la operele uh, Uh, publicate în scris și uh, exact asta a fost obiectivul tratatului. Acum trebuie făcute eforturi pe plan UE pentru a ratifica și implementa acest tratat. Și noi, uh, Comisia, am întreprins anumite măsuri în ambele sensuri ce privește ratificarea. Noi am făcut o propunere inițială, am înaintat-o Consiliului, care acum știu că se apropie de o definitivare a poziției sale, având în vedere că Curtea de Justiție vorbește despre o competență partajată, trebuie să vedem ce legislație este necesară pentru și aici, în Europa, pentru a putea facilita schimbul uh, de opere și, bineînțeles, alegerea clasică între regulament și directiva. Noi ne dorim negocieri rapide și oricum, raportorul de la Parlament uh, dorește și el acest lucru și suntem recunoscători. Și, bineînțeles, vom vedea ce se întâmplă și la Consiliul, pentru că s-au făcut eforturi deja și acolo pe acest dosar, înainte de a, a uh, da cu ciocanul. Domnule președinte, îmi permiteți să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Um. Vă mulțumesc, este foarte înțelept din partea dumneavoastră și Acum o să dăm cuvântul primului dintre invitații noștri distinși, domnul Wolfgang Angermann, președintele Uniunii Europene ale nevăzătorilor, care ne va vorbi despre cum putem să depășim obstacolele principale în calea implementării acestui tratat în Uniunea Europeană. Aveți cuvântul, domnule Angerman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi înainte de a începe să vă mulțumesc dumneavoastră, să mulțumesc comisiei, jurii, pentru că îmi dați uh, ocazia să vă prezint această declarație. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană a Persoanelor Nevăzătoare apreciază în mod profund eforturile Comisiei Europene de a garanta prin câteva propuneri privind drepturile de autor, care fac parte din strategia privind uh, piața unică digitală, punerea în aplicare a tratatului de la Marrakesh. Sperăm că Uniunea, că Consiliul și Parlamentul European vor ajunge la un uh, acord astfel încât această propunere, această propunere a Comisiei Europene să fie adoptată. În ceea ce privește unele propuneri de modificare, Uniunea noastră este profund îngrijorată și își dorește să uh, respingă orice propunere de a elimina sau de a modifica considerentul 11 al uh, directivei europene propusă de, de Comisia Europeană, pentru că astfel nu s-a respectat accesul de a avea, uh, dreptul de a avea acces la cultură a persoanelor nevăzătoare sau a celor cu deficiență de vizuale și ar dilua în mod uh, profund propunerea făcută de Comisia Europeană. Intrând acum în câteva detalii, din punctul de vedere al disponibilității comerciale, dacă pot să cumpere o carte, nu pot să o, să o împrumuți. Din păcate, acesta, aceasta pare să fie poziția unor uh, părți interesate în domeniul a drepturilor de autor când vine vorba de tratatul de la Marrakesh. Tratatul de la Marrakesh a fost creat tocmai pentru a pune capăt uh, foametei pentru cărți, cum o numim noi, uh, de care suferă uh, persoanele cu dizabilități. Bibliotecile pentru persoanele nevăzătoare, pentru uh, persoanele dislexice, sunt o sursă primară de cărți în uh, format uh, audio sau în uh, limbajul braille pentru această persoană nevăzătoare. Însă, unele părți interesate par să fie dispuse să golească rafturile acestor biblioteci și insist asupra faptului că doar cărțile care pot fi cumpărate pot fi regăsite Uh, depozitate într-o asemenea bibliotecă. Închipuiți-vă cum ar arăta o bibliotecă normală dacă nu ar putea să uh, dețină cărți care nu ar putea să fie uh, cumpărate de publicul de public în general și disponibilitatea comercială, acest concept ar submina obiectivul tratatului de la Marrakesh, pe de o parte ar discrimina împotriva persoanelor nevăzătoare. Cei care uh, nu au probleme cu vederea, pot uh, citi cărți uh, pe gratis sau plătind uh, um, o legitimație de membru al unei biblioteci care nu costă foarte mult, însă o persoană cu deficiență vizuală nu poate să facă acest lucru. În al doilea rând, uh, s-ar crea o mare povară birocratică pentru biblioteci, pentru servicii ale societății civile, creând o insecuritate juridică care nu ar permite uh, nu ar permite un schimb transfrontalier de cărți uh, accesibile. În al treilea rând, nu s-ar uh, stimula industria, pentru că tratatul de la Marrakesh există tocmai datorită faptului că piața a avut deficiență și uh, nu au fost puse la dispoziție opere accesibile. În al patrulea rând, uh, nu există nicio definiție clară a acestui concept, accesibilitate comercială. Unde, la ce preț, în ce format. Apoi, în al cincilea rând, se limitează în mod extins accesul majorității persoanelor nevăzătoare care dispun de venituri foarte limitate. Și acum trecând la așa numita remunerare compensatorie. În mod ideal, casele de editură uh, vor pub- își vor publica propriile titluri în formate accesibile, astfel încât persoanele nevăzătoare, cele cu deficiențe vizuale, uh, să le poată cumpăra sau uh, să le poată accesa într-o bibliotecă, așa cum fac uh, celelalte persoane. Însă, când discutăm despre operele create în scopuri Um, educative, aici nu se înregistrează progrese. Doar măsurile tehnice nu ne ajută să depășim uh, problemele cu care ne, pe, cu care ne confruntăm din punctul de vedere al tabelurilor uh, complexe, al layout-urilor complicate și așa mai departe pentru a depăși această situație în care nu poate, care există în continuare acest uh, apetit mare pentru, uh, pentru cărți, există organizații membre ale Uniunii Europene, persoane nevăzătoare ca și ONS în Spania, REN, IBED în Regatul Unit și alți furnizori de servicii similare în Europa, încearcă să furnizeze aceste opere accesibile uh, pentru care plătesc. Sunt finanțate de către donatori uh, privați, uh, în anumite cazuri beneficiază și de granturi de stat limitate și uh, își desfășoară activitatea în temeiul, într-un temei uh, non-profit. Aceste organizații um, sunt uh, entități autorizate și utilizatorii lor sunt beneficiari, aș, așa cum sunt uh, definiți în tratatul de la Marrakesh. Și nu cred că trebuie să adăugăm, uh, să subminăm, să limităm această uh, definiție. Și ținând seama de toate aceste aspecte, dorim să spunem foarte clar că orice așa numită remunerație compensatorie ar reprezenta o povară dublă pentru aceste uh, entități care depun eforturi pentru a face accesibile aceste opere, aceste cărți, pentru că ar fi obligate să plătească uh, această compensație în ciuda uh, marilor costuri de producere a acestor opere pe care le suportă deja. Articolul 21 al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități spune că informația accesibilă trebuie să fie uh, garantată fără niciun cost suplimentar. Deci orice preț sau taxă impusă care duce la un preț Uh, mult mai mare, un suprapreț față de uh, prețul de, de producție a unui acces accesibil pentru persoanele nevăzătoare, ar încălca, de fapt, articolul 21 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Dacă oamenii acceptă că, de fapt, casele de editură ar trebui să fie cele care își asumă responsabilitatea pentru a face ca operele publicate de ele să fie accesibile, atunci nu putem uh, să acceptăm altă regulă decât prețul normal care se stabilește pe piață. Doamnelor și domnilor, noi cerem ca elementele cheie din propunerea de directiva Comisiei Europene și din regulamentul propus de Uniunea Europeană să fie respectate pentru a fi garantată conformitatea totală față de obiectivele tratatului de la Marrakesh uh, referitoare la depășirea foametei de cărți uh, cu care se confruntă milioane de persoane nevăzătoare și cu deficiențe vizuale peste tot în lume. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Angerman, for your presentation. Vă mulțumesc, domnule Angerman, pentru prezentarea dumneavoastră. Și acum Dau cuvântul reprezentanților caselor de edituri. Are cuvântul domnul Jose Borghino, secretar general al uh, Asociației Internaționale a Caselor de Editură și domnului Piero Atanasio de la Counselor International Policy la Asociația Italiană a Caselor de Editură. Împreună aveți la dispoziție 8 minute. Nu știu cine dorește să ia cuvântul. Vă dau cuvântul. I want to thank you firstly for inviting us to speak here today. My name is Jose Borghino. I'm... Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Sunt Jose Borghino, sunt uh, secretarul general al Asociației uh, Tipografilor Internațional. Pentru prima dată particip la o astfel de reuniune. Mă însoțește Piero Atanasio, um, este consilier internațional la AIE, Asociație Italiana Editorii Uh, noi, uh, deci am, uh, el face parte din Consiliul de Conducere AIE. Colegul nostru Uh, care trebuia să vină cu noi și cere scuze pentru că nu part poate participa la reuniunea noastră. Câteva cuvinte despre Asociația Europeană a Tipografilor. A fost uh, creată în 1953 în Paris. Este asociația cea mai mare de acest timp în lume. Avem 70 de membri în 60 de țări și reprezentăm mii de uh, tipografi uh, și de case de ediție în întreaga lume. Noi uh, apărăm libertatea de a publica, drepturile de autor, uh, copyright, uh, Uh, avem uh, Federația uh, Tipografilor Europeni uh, și am pregătit uh, câteva documente în contextul tratatului de la Marrakesh. Avem un fel de ghid pentru punerea în aplicare a tratatului, mai multe documente, documentul de poziție, de exemplu, cu privire la transpunerea tratatului de la Marrakesh. Astăzi ni s-a pus întrebarea cum putem depăși aceste bariere cu privire la punerea în aplicare a tratatului de la Marrakesh în Europeană. Pe scurt, Uh, Parlamentul European trebuie să creeze uh, maximum de încredere între factorii implicați, astfel încât uh, să aibă loc o adevărată cooperare. Asociația noastră a fost implicată în um, pregătirea tratatului de la Marrakesh. În anii 2000 am organizat platforma cu factorii implicați. Noi Facem parte din IBC, Consorțiul pentru Țări, care reprezintă toți factorii implicați și a cărui scop este să uh, creștem numărul de cărți publicate în întreaga lume uh, pentru persoanele cu uh, dizabilități vizuale sau care nu pot să citească. Eu am fost la Marrakesh în uh, iunie 2013 și IPA-ul a sărbătorit împreună cu ceilalți factori crearea acestui nou tratat. De atunci am, uh, am am recomandat membrilor noștri să coopereze cu autoritățile și cu organizațiile care sprijină uh, tipărirea de documente pentru persoanele care nu pot să citească uh, care au dificultăți de citire a materialelor imprimate. În acest sens, recomandăm Parlamentului European să uh, urmeze trătă, um, definițiile și conceptele conținute în tratatul de la Marrakesh uh, entitățile autorizate, de exemplu, din statele membre, trebuie să fie înregistrate și aceste cataloge trebuie să fie disponibile și uh, să fie accesibile de către uh, autoritățile, uh, autoriza- uh, entitățile autorizate și alți factori implicați. Nu numai că accesul va fi îndesnit, dar și transparența și uh, Um, responsabilitatea acestor uh, autorități, uh, um, entități autorizate și astfel va crește încrederea între uh, tipografi. Această înregistrare într-un catalog sau într-o rețea de uh, cataloge din statele membre nu numai că va permite transmiterea acestor documente în Uniunea Europeană cu un mare grad de încredere, ci va înlesni și uh, schimbul cu părțile terțe, că e vorba uh, de astfel de acorduri de tip uh, tratatul de la Marrakesh sau acorduri între părți bilaterale și care asociază și stări terțe. Și astfel Uniunea Europeană poate juca un rol important în punerea în aplicare la nivel mondial a tratatului. Acum aș dori să dau cuvântul colegului meu, Piero Atanasiu. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație. Eu aș dori să vă spun, să pornesc de la trei uh, cuvinte, respectiv entuziasm, uh, conștientizare și frustrare. În uh, Italia am avut o inițiativă care se numește Cărțile accesibile pentru toți în Italia și uh, am sprijinit uh, tipografii să uh, publice cărți accesibile, am oferit și formare pentru aceste persoane și după aceea am verificat toate documentele, să vedem dacă într-adevăr se îndeplinesc toate criteriile și dacă uh, aceste documente respectă normele internaționale și dacă documentele sunt cu adevărat accesibile. Am pregătit metadate apoi, care au fost uh, transpuse în Italia pe canalele obișnuite de uh, comercializare, pentru ca toată lumea să știe uh, cum fiecare dosar, deci dacă sunt accesibile sau nu, uh, avem și o pagină internet, de exemplu, pentru persoanele cu dizabilități uh, vizuale care pot uh, să deci astfel încât fiecare persoană să aibă acces la fiecare comerciant cu amănuntul sau poate să achiziționeze documentele online sau poate chiar merge uh, la, în, în, la, să le citească în biblioteci pentru că avem și această rețea de biblioteci la nivel național. Deci e o inițiativă care a suscitat uh, entuziasmul tuturor celor care s-au implicat. Vă dați seama că am lucrat cu tipografii, cu uh, comercianții, cu uh, platformele internet, cu bibliotecile și mai ales, bineînțeles, cu Uniunea Orbilor din Italia. 40% din boile, eh, din cărțile electronice din eh, Italia sunt eh, publicate în format accesibil pentru persoanele care nu văd și am constatat un mare nivel de, de, de satisfacție. Mulți ne-au spus că ne-am, le-am, le schimbat viața cu adevărat. Vă dați seama cât de plin de încărcătură emoțională este această afirmație. Însă, am spus că al doilea concept cheie reprezintă conștientizarea. 40% este un procent uh, prea mic, deci e loc de mai bine. Și apoi, noi suntem de acord uh, cu colegul de la EBU, cu domnul Angerman, care spunea că nu e suficient, pentru că încă mai uh, există o, o, o nevoie, deci nu e o alternativă la excepție. E foarte important să cooperăm pentru toate aceste excepții. 90% din cărțile cu format special pregătite de către asociație pentru persoanele cu uh, dificultăți vizuale sau pentru orbi pornesc de la un uh, Uh, format pus la dispoziție de, că, de către uh, casele de, de, de, de către edituri. Deci cooperarea e foarte importantă pentru că 30% din cărțile publicate sunt publicate în această, uh, în această formulă. Deci trebuie să cooperăm, să ne ascultăm unii pe alții și să învățăm unii de la alții. Dar Deci această cooperare strânsă ne-a permis să ajungem la o poziție comună între Asociația Tipograficilor și Asociația Orbilor din Italia în ce privește tratatul de la Marrakesh. V-am transmis uh, poziția noastră în limba în versiunea engleză. E foarte ușor pentru noi, uh, pentru ambele părți, să ne înțelegem reciproc și să recunoaștem că e greu dacă o copie cu acces pentru persoanele cu dificultăți vizuale e cu adevărat uh, disponibilă. Și că uh, nu trebuie să împovărăm financiar aceste asociații. Pe de altă parte, ne dăm seama că uh, e o stupizenie să publici cărți care deja erau accesibile, dar am recunoscut că există situații în care cooperarea Uh, vizează anumite tipuri de uh, format. O carte poate fi accesibilă pentru unii, dar nu accesibilă pentru alții. Deci trebuie să ținem cont de, de nevoile utilizatorilor și aceasta trebuie să fie miezul cooperării noastre. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule Atanasio. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Steven Weiber, Policy and Research, Research Officer de la Asociația Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci și Instituții. Încă o dată aveți cuvântul pentru 8 minute, vă rog. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, domnule vicepreședinte, mă, bucur că m-ați invitat uh, pentru a face o prezentare. Astăzi eu uh, lucrez pentru IFLA, bibliotecile fac multe lucruri, există legislație de profil în diverse țări în orice caz, un punct comun este acela că există dorința de a uh, servi binele public și publicul în general. Și, în general, librăriile, scuzați, bibliotecile specializate pentru persoane cu dizabilități au o mare răspundere. Ele se ocupă și de dezvoltarea de norme și standarde în acest sens. Noi am fost foarte implicați la WIPO pentru a avea uh, niște standarde în domeniul uh, drepturilor de autor care să ajute atât, atât editorii cât și uh, persoanele care beneficiază, indiferent de nivelul lor de dizabilitate. S-au făcut multe lucruri în acest sens deja. Am avut uh, exemple pozitive, cum ar fi uh, cel al Italiei. Îl cunosc pe Paolo, îl cunosc pe Marco, și, dar totuși exemple destul de limitate, pentru că piața nu ne ajută uh, direct și atunci trebuie noi să promovăm acest acces. Mai multe recomandări. În primul rând, concentrarea resurselor. Așa cum a spus domnul Angemans, bibliotecile au un uh, buget public limitat organizațiile care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități și ele au bugete limitate. Trebuie ca fiecare euro în parte să fie cât mai bine folosit și cheltuit pentru acces. Nu dorim gratuitate. Bibliotecile plătesc pentru conținut, iar organizațiile de profil plătesc și ele pentru conținut. Atunci când uh, există nevoie de a face o copie accesibilă a unei opere, Ehm, costurile sunt foarte mari. Este foarte clar că în aceste condiții instituțiile noastre nu pot să se afle în slujba beneficiarilor așa cum trebuie. Trebuie ca instituțiile noastre să beneficieze și de un grad de certitudine. E important să existe acele verificări ale viabilității comerciale sau nu ale copiilor, așa cum spune piața. Depinde, poți să ai posibilitatea să lucrezi cu cineva care cu cineva cu o editură care poate să-ți dea direct o copie accesibilă, fără probleme. Alții însă mai puțin sunt doritori de asta. În Australia s-a dovedit că dacă nu se definește exact acea disponibilitate comercială, atunci sunt probleme. A existat uh, o consultare publică în acest sens în Australia și s-a văzut că dacă această cerință de comercializare um, vizează direct dreptul de autor, atunci nu poți să ai accesibilitate. Adică nu poți să ai o excepție pentru aceasta. Însă este și mai grav atunci când ne gândim la ce se va întâmpla cu schimburile transfrontaliere. Bibliotecarii știu foarte bine cât de greu este să afli dacă o copie accesibilă este găsește într-o țară mai îndepărtată, mai puțin dezvoltată. Câte vreme nu avem un tratat cum este cel de la Marrakesh, Uh, nu vom putea să fluidizăm acest gen de schimburi, care astăzi sunt aproape imposibile. Utilizatorii Bibliotecile trebuie să se afle în slujba tuturora, indiferent de locul unde se găsesc. Trebuie să le servească nevoile acestor utilizatori. Iar Convenția pentru uh, persoanele cu dizabilități spune că bibliotecile trebuie să fie deschise tuturora, adaptate pentru toată lumea indiferent de tipul bibliotecă, de proximitate locală sau națională, ea trebuie să fie accesibilă. Mai este și problema cu înregistrarea anumitor persoane în anumite baze de date, iar uh, asta sperie pe unii, dar înregistrarea obligatorie nu este presupusă de acest nou tratat. Să nu uităm asta și să nu îi speriem pe cei care vor să se implice și să reducem numărul de organizații care chiar pot să facă ceva pentru persoanele cu dizabilități. Încrederea. Uh, cazul bibliotecilor este unul interesant. Vorbim despre o rețea de organizații profesionale, persoane înalt calificate care respectă anumite conduite profesionale. Iar ce se spune de atul de la Marrakesh? Uh, nimic nou în sensul că bibliotecile respectă deja toate aceste lucruri, de pildă uh, cartelele uh, și legitimațiile de bibliotecă, acestea există deja. Apoi alte lucruri legate de um, um, tot ce înseamnă înregistrarea arhivelor. Și aici, aceasta este o cerință care este respectată de toată lumea deja. Dacă este să se impună cerințe suplimentare pentru instituțiile noastre, lucrurile vor fi foarte complicate. Și este exact ceea ce dorește să împiedice Convenția pentru persoanele cu dizabilități. Acum, operele piratate, conținutul uh, deturnat, știm că există acest fenomen din ce în ce mai răspândit în lume. Știm cât de mult se implică și WIPO. Avem țări, Statele Unite, Brazilia și India, care au condus niște anchete în acest domeniu. Atunci când instituțiilor de profil s-a pus întrebarea dacă există, într-adevăr, opere piratate pe scară largă, răspunsul a fost peste tot același nu. Acest fenomen nu este așa de răspândit. Oricum, Europa va da tonul. Ce se întâmplă în Europa va fi important pentru restul lumii. Ce face Europa va fi copiat, uh, reprodus de ceilalți. Uh, remunerarea, înregistrarea, uh, cerințele comerciale sunt poate lucruri care nu sună foarte bine pentru europeni, dar când dacă este să impună toate aceste lucruri rând pe rând bibliotecilor, asta poate să sufoce tot capital, ă, potențialul tratatului de la Marrakesh. Și atunci trebuie să fim foarte atenți pentru că orice face Europa, ea nu trebuie cumva să împiedice uh, acest uh, moment al Marrakesh în alte părți ale lumii. Comisia. Comisia a făcut o treabă foarte bună în acest proces, pentru că textul de față, în discuție, este unul foarte bun. Lucrurile mai pot fi modificate pe aici pe acolo, dar baza este excelentă și eu zic că exact de în acest moment, în acest punct, trebuie să plecăm. Mulțumesc foarte mult! Acum a venit momentul să fie adresate întrebări de către membrii noștri și eventual să se dea răspuns întrebărilor de către iluștrii noștri invitați. Nu văd că sunt întrebări și am să pun eu o întrebare. Puteți să ne spuneți de câți beneficiari potențial vorbim? Câte persoane cu deficiențe vizuale ar putea să beneficieze de pe urma acestui tratat de la Marrakesh? Avem cifre, date? conform estimărilor. Cam 285 de milioane de persoane în lume sunt fie cu deficiențe vizuale, fie nevăzătoare. În Europa, această cifră se ridică la aproximativ 30 de milioane de persoane în toată Europa cu diverse uh, uh, niveluri de vedere parțială, așa cum se numește ea în Uniunea Europeană. În anumite țări, numărul acestor persoane este mai restrâns. Însă, este clar că sunt și țări sau regiuni care nu ne-au dat cifre exacte. Doamna Reda, mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru că am auzit aici niște prezentări foarte interesante și prima impresie ar fi că există destul de multă convergență între diferitele poziții exprimate. Pentru domnul Angemans, ați spus că Federația Europeană a Editorilor Europeni spune că considerantul 11 trebuie să fie modificat și numai operele care nu sunt uh, disponibile comercial să fie accesibile în lumina tratatului de la Marrakesh. Vorbim despre bibliotecile normale, convenționale, care uh, au și ele anumite opere pentru persoanele cu dizabilități. Asta este simplu, dar uh, ce se întâmplă cu legislația uh, aplicabil în sensul că într-o țară se poate accesa o asemenea operă, în alta nu? Ce s-ar întâmpla și ce ar trebui să facă asociațiile de beneficiari și bibliotecile pentru a vedea în ce măsură o operă este accesibilă într o țară sau alta. Este fezabil să se facă un astfel de test? Nu, nu este fezabil, răspunde domnul Ankemans, pentru că atunci când o carte a fost publicată, și asta se poate dovedi, se știe că asta presupune și caracterul său disponibilitate comercială, commercial availability. Însă o persoană nevăzătoare care poate să achiziționeze o carte accesibilă pentru ea, o va achiziționa. Și această carte, bineînțeles, trebuie să fie la dispoziția sa în pro bibliotecă. Însă nicio bibliotecă nu va dori să facă din această carte una accesibilă când există o copie deja accesibilă. Mă gândesc la cărțile audio sau cărțile electronice. Dar, să vă dau un alt exemplu. Aveți un uh, document PDF care poate fi citit pe cale electronică. Însă știți bine că PDF-ul de fapt de multe ori nu este accesibil pentru că are un layout pe coloane specific. O problemă tehnică care merită să fie rezolvată. Și atunci, autoritățile autorizate trebuie ele cele care să Eh, permite această accesibilitate în mod manual. Și cu asta, cu asta. Mulțumesc. Uh. Vă mulțumesc. Domnul din spate, vă rog să vă prezentați. Vă mulțumesc. Mă numesc David Hammerstein. Reprezint uh, Uniunea Mondială a Persoanelor Nevăzătoare Cred că ne aflăm la un moment istoric pentru tratatul de la Marrakesh, care va fi util, uh, va ajuta milioane de oameni de pe planetă dacă Uniunea Europeană va uh, ratifica și va adopta o legislație bună care să le reflecte. Ne îngrijorează profund uh, scrisorile um, redactate de membri ai guvernului german de curând, care doresc să facă ceva încercat de fostul comisar uh, uh francez Michel uh, Barnier. S-a propus introducerea drepturilor de compensare secundare a titularilor de opere în tratatul de la Marrakesh, chiar dacă această chestiune nu a fost discutată de Parlamentul European și nu este momentul și locul uh, pentru a discuta această chestiune care poate fi discutată mai târziu când vom discuta, când se va discuta, de exemplu, uh, reform, uh, reformarea uh, legislației privind drepturile de autor. Deci am dorit pur și, simplu să vă informez în legătură cu presiunile exercitate de guvernul german. Nu cred că este momentul să complicăm legislația, nu cred că este momentul să adăugăm povară administrativă suplimentară și nu ne dorim uh, propuneri legislative uh, care nu se bucură de un uh, consens general. Este vorba acum de uh, drepturile specifice pentru un grup spe, uh, specific, persoanele cu dizabilități. Deci lansez acest apel uh, Parlamentul European să ceară colegilor din Germania că nu este momentul oportun pentru a discuta chestiunile care țin de drepturile de autor. Vă mulțumesc. Cred că domnul Borghino dorește să răspundă. Nu, nu, nu doream să răspund acestei declarații, doream să spun câteva lucruri despre disponibilitatea comercială. Ideea că există un editor, o casă de editură în lume care nu este care nu-și dorește să furnizeze o piață este foarte ciudată. Orice editor dorește să furnizeze cât mai multe cărți în cât mai multe uh, formate unui public cât mai mare posibil. Deci eu nu cred că rafturile bibliotecilor uh, se vor, uh, se vor goli, așa cum nu s-a întâmplat nici în trecut, și cred că putem să permitem profesionalismului colegilor din biblioteci să se manifeste. Invităm pe aceștia să afle dacă anumite cărți sunt disponibile din punct de vedere comercial, așa cum astăzi, în acest uh, moment, bibliotecile de peste tot din lume uh, pot să afle dacă există vreo carte disponibilă într-un format accesibil sau inaccesibil și cred că vom putea să continuăm acest lucru și pe viitor ceea ce este important pentru noi din punctul de vedere al uh, accesibilității, din punct de vedere comercial, este următorul. Într-o lume în care resursele sunt tot mai reduse, nu este vorba de a avea un număr nelimitat de copii în diferite formate a cărții Harry uh, Potter, ci să vedem care sunt uh, cărțile care nu au un format accesibil, astfel încât acestea, în mod prioritar, să, fie, să devină accesibile. Domnule Anderson, vă dau cuvântul înainte de a vă da din nou cuvântul pentru a avea remarcile conclusive. Am o întrebare. Din câte înțeleg eu lucrurile, unul din aspectele principale ale intervenției domnului Viber este că dacă am introduce împotriva propunerii făcute de Comisia Europeană, posibilitatea de a exista o cerere de a verifica dacă opera este disponibilă din punct de vedere comercial sau dacă introducem norme pentru o remunerare suplimentară a operelor care înainte nu existaseră într-un format accesibil, atunci există o șansă reală ca, chiar dacă Uniunea Europeană pune în aplicare pe hârtie tratatul de la Marrakesh, forța, vigoarea acestui proces de implementare ar fi subminată și majoritatea cărților care ar fi putut uh, să fie accesibile în, în formatul necesar pentru beneficiarii uh, tratatului de la Marrakesh nu ar mai fi accesibilă. Drept urmare, punerea în aplicare a tratatului de la Marrakesh ar exista doar pe hârtie, nu și în realitate. Am înțeles, domnule Weber, bine intervenția dumneavoastră și mă întreb dacă reprezentanții editorilor ar dori să răspundă. Da, într-un cuvânt, da. Atât din punctul de vedere al cărților care ar fi disponibile pentru persoanele care suferă de această foamete de, de, de cărți, pentru că, după cum am spus, do, profesioniștii din domeniul bibliotecilor nu pot fi siguri dacă o carte este accesibilă în formatul respectiv într-un stat terț. Și există numeroase numeroase exemple de legislații fragmentate. Uh, uneori, uh, unele state au copiat uh, pur și simplu norme, normele legislative din Uniunea Europeană. Tocmai de aceea este atât de importantă legislația din Uniunea Europeană, pentru că se poate, este foarte posibil ca să fie copiată apoi în alte părți ale lumii. După cum am spus foarte rapid înainte, aveți dreptate atât dumneavoastră cât și reprezentatul Asociației Nevăzătorilor, când spuneți că nu ar trebui să uh, există o povară administrativă suplimentară pentru a verifica. Pe de altă parte, și în documentul dumneavoastră recunoașteți uh, că nu are sens că dacă știi că o carte este disponibilă, nu are rost să investești uh, bani foarte mulți pentru a crea o nouă copie. Deci trebuie să găsim un echilibru între cele două aspecte. derogarea nu are sens dacă există deja asemenea copii, însă trebuie să ne asigurăm că o asemenea derogare nu va fi folosită pentru a limita posibilitatea creării unor copii într-un format accesibil. Ideea este de a spori întotdeauna numărul copiilor și disponibilitatea uh, uh, inform- informațiilor nu trebuie uh, discut, uh, discutată doar în legătură cu această derogare. Accesibilitatea informației respective este o problemă care trebuie să fie rezolvată prin uh, uh, legea privind accesibilitatea și cred că ar trebui să existe o mai bună coordonare între cele două uh, inițiative. Domnul președinte, vă mulțumesc. Nu știu dacă Comisia Europeană dorește să ia cuvântul sau nu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Voi putea fi extrem, extrem de, de succin. Colega mea, Maria, a ținut o introducere foarte bună și eu doresc pur și simplu să vă confirm că, în general, Comisia Europeană salută modalitatea în care Parlamentul European și Consiliul abordează acest dosar. Cred că există un consens uh, conform căruia cu toții ne dorim o soluție cât mai rapidă, fără a complica prea mult uh, discuția și cred că această abordare este um, împărtășită de ambele instituții și cred că în aceste condiții putem înregistra rapid progrese. În ceea ce privește considerentul 11, compensația suplimentară, accesibilitatea comercială, care par să fie principalele chestiuni care trebuie să fie discutate pe parcursul a, procesului legislativ. Ce pot adăuga din punctul de vedere al Comisiei Europene este că noi nu am considerat că, ținând seama de caracteristicile specifice ale acestui subiect, am avea nevoie de aceste cerințe suplimentare dincolo de diferite uh, discuții uh, privind uh, analiza juridică și potrivirea acestui, uh, acestui subiect în condițiile de unor deficiențe de piață, încercăm să obținem un rezultat cât mai concret pentru asociațiile nevăzătorilor. Pe de altă parte, chiar și într-o situație a pieței interne, unde există riscul ca în state diferite să fie, să fie adoptate uh, cadre legislative diferite, disponibilitatea comercială nu ar fi un termen care ar contribui la securitatea juridică. Pentru noi este un exemplu clar de deficiență a pieței și ne dorim ca punerea în aplicare acestui tratat să fie cât mai uh, simplă și mai uh, directă cu putință. Cam atât uh, vă pot spune în acest moment și uh, sunt încrezător că vom reuși să obținem o soluție cât mai repede posibil cu contribuția celor doi legiuitori. Nu știu dacă ați răspuns, sper că ați răspuns și întrebării privind declarația domnului Barnier și acum uh, pentru a încheia această dezbatere, dau cuvântul raportorului domnului Anderson. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc invitațiilor pentru intervențiile lor utile. Mi s-a părut un subiect uh, extrem de interesant și ținând seama de faptul că vom discuta dosarele legate de punerea în aplicare a tratatului de la Marrakesh mâine, acum voi avea intervenție foarte scurtă cred că pentru noi este important ca tratatul de la Marrakech să funcționeze și să pună la dispoziția beneficiarilor operele de care discutăm. Drept urmare, trebuie să ne asigurăm că obiectivele tratatului de la Marrakech sunt respectate. Uh, principiile negociate la cel mai înalt uh, nivel de Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală nu ar trebui să fie subminate Trebuie să ne asigurăm că nu sunt uh, introduse limitări suplimentare care depășesc cadrul actual european privind drepturile de proprietate sau ar depă- sau nu ar respecta normele din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Și acestea sunt cuvintele mele uh, finale. Mulțumesc! Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu uh, invitațiilor noștri de astăzi. Vă mulțumesc pentru contribuții și sperăm că în curând vom reuși să încheiem uh, cât mai repede acest dosar, astfel încât să nu mai fie nevoie să ne reîntâlnim. Aș dori să ofer câteva secunde oaspeților să decidă dacă rămân alături de noi sau doresc să ne părăsească.

Okay, thank you very much. We will continue by our Mulțumesc foarte mult. Continuăm cu programul nostru. Vă rog să continuați discuțiile în bilateral pe hol. Domnule Anderson. Close Okay. Please, can we continue? Vă rog să ne permiteți să continuăm. Now we are at point number four, exchange. Am ajuns la punctul 4, schimb de opinii cu rețeaua europeană de formare judiciară. Aș dori să urez bun venit domnului Polstubski, secretar general al rețelei europene de formare judiciară, doamnei Valerie Sagan, vice-director eh, adjunct al eh, Școlii Naționale de Magistratură din eh, Franța și Quentin Baltazar, șef al uh, biroului uh, rețelei europene de formare judiciară. În total aveți 20 de minute pentru prezentare, vă rog. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, pentru că ne acordați cuvântul. Mulțumim uh, pentru organizarea acestei dezbateri astăzi. Împreună cu Valerii vom împărți cele 20 de minute. Ă, noi ne-am propus în această jumătate de oră pe care o avem la dispoziție în ce constă rețeaua europeană de formare judiciară, la, ă, deci ă, care sunt provocările sale, nu numai pentru noi, ci pentru formarea judiciară în Uniunea Europeană și ne vom axa apoi pe viitor, acum la 15 ani de la formarea rețelei noastre. Aș dori să vă prezint uh, situația din două uh, puncte de vedere, de o perspective care reflectă foarte bine uh, ce, ce, în ce constă rețeaua europeană. În primul rând, uh, perspectiva națională. Uh, colega mea vă va prezenta punctul de vedere național, deci din perspectiva beneficiarilor, judecători, uh, institute de formare, uh, procurori și așa mai departe, uh, cum e văzută rețeaua noastră din acest punct de vedere. Uh, Valerie este uh, președintele comitetului nostru de conducere de pilotaj. Aș dori însă să vă dau câteva date din perspectiva Bruxelului în calitate de uh, secretar general al rețelei, ca să înțelegeți mai bine în ce fază ne aflăm cu formarea judiciară la nivel european. Cu toții, cred, suntem de acord că uh, acum se acordă foarte mare atenție sistemelor judiciare uh, din statele membre, cât sunt de uh, eficiente, cât de bine răspund nevoilor societății. Și pentru ca noi să putem face ce se așteaptă de la noi, uh, judecători, procurori, uh, uh, profesioniști în acest domeniu, trebuie să ne facem munca în mod profesionist și cu multă diligență. Nu putem face acest lucru fără să fim pregătiți înainte, înainte de numire și apoi în timpul activității a mandatului nostru. Și acesta este rolul rețelei noastre. În calitate de asociație, uh, noi, uh, prin membrii noștri, suntem în miezul acestui uh, proces, respectiv să le permitem judecătorilor și procurorilor să facă față acestor provocări de care vorbeam. Această rețea este deci uh, regrupează uh, uh, specialiști din domeniul juridic în toate statele membre. Deci toate instituțiile juridice din statele membre fac parte din uh, uh rețeaua noastră și apoi mai, uh, mai avem și Academia Juridică din Triere. Deci felul în care am fost înființați, felul în care funcționăm, reflectă și oglindește independența sistemului judiciar. Noi nu facem parte din sistemul instituțional, noi suntem ceea ce sistemul judiciar își dorește ca noi să fim. Și aș dori să vă uh, prezint pe scurt în ce constă rețeaua noastră și trebuie să menționez două trăsături principale. Pe de o parte, noi uh, ca rețea suntem foarte eficienți, avem o structură foarte eficientă, atât la Bruxelles, deci uh, formăm 6.000 de judecători și procurori anual. E una, o, un punct de vedere. Deci, vă dați seama că suntem o instituție puternică, putem spune. Dar, pe de altă parte, dacă ne uităm la rețeaua noastră, putem spune că noi suntem o rețea. Este trăsătura noastră principală. Noi, așa cum spuneam, noi furnizăm servicii de formare. Felul în care suntem conduși, cum funcționăm, ă, reflectă ce așteaptă judecătorii de la noi. Nu noi, la secretariatul de la Bruxelles, hotărâm cine și cum urmează să fie format sau pregătit. Noi facem ceea ce se așteaptă din partea noastră noastră la fața locului în toate statele membre. Deci avem uh, furnizorii de servicii uh, de formare uh, care asigură servicii pe care niciun serviciu nu le poate asigura la nivel național. Deci avem acest schimb de experiențe la nivel de rețea. Pentru ca specialiștii noștri să asigure o muncă extrem de performantă. Iată care sunt cele două trăsături ale rețelei care, așa cum spuneam, a, evaluat, a evoluat în ultimii ani de existență. Bineînțeles că nu am putea să trăim, să existăm singuri. Sigur că avem multe legături cu instituțiile europene, cu agențiile din domeniul JAI, cu care cooperăm foarte strâns. Vă pot da exemplu CEPOL. Avem atât de multe activități comune de formare și de pregătire Uh, ne dăm seama că procurorul trebuie să fie format împreună cu ofițerul de poliție pentru că cooperează, lucrează foarte mult uh, împreună. Multe asociații, multe uh, rețele, nu le voi menționa acum pe toate. Cu toate aceste instituții, organisme cooperăm. Care este natura activității noastre? Pe scurt, formarea uh, asigurată de noi uh, se bazează pe faptul că pregătim uh, un număr foarte mare de judecători din statele membre. E o trăsătură. În fiecare seminar, în fiecare colocviu avem cel puțin 20, 21, 22 de naționalități reprezentate. Judecători din aceste țări se reunesc sunt pregătiți în formație împreună, dialoguează, cooperează și găsesc soluții împreună la cazurile transfrontaliere. Avem uh, o diversitate mare de subiecte, nu numai juridice. Bineînțeles că instrumentele de cooperare judiciară funcționează, uh, figurează întotdeauna programa noastră școlară, dar ținem cont și de provocările actuale. De exemplu, avem uh, formare pe anul viitor 20 de activități în domeniul migrației, azilului și așa mai departe, tocmai pentru a ajuta sistemul judiciar să facă față provocărilor actuale în Europa. Ne axăm și pe subiecte nejuridice Uh, de exemplu, pregătirea judecătorilor ca ei să fie uh, președinți de uh, prezidiu, de complet de judecată. De asemenea, îi oferim și cursuri de limbă și ne axăm și pe metodologia de formare avem schimb de experiențe pentru a vedea cum putem să avem rezultate cât mai eficiente și din punct de vedere financiar pentru ca nu toată lumea în fiecare instituție din 28 de state membre să reinventeze roata. Ne ocupăm de uh, judecători, procurori, pentru viitorii procurori și uh, judecători și pentru formatori. Avem seminare, uh, apoi avem uh, uh schimburi de experien- experiență și apoi avem și o formare electronică. Iată pe scurt miezul activității noastre. Astăzi uh, v-am uh, trimis și raportul activității noastre în care puteți vedea în amănunt uh, care sunt subiectele pe care le, abordăm sau pe care le acoperim. Vă pot doa însă un indiciu în legătură cu felul în care ne-am desfășurat activitatea. În 2005, Parlamentul European a cerut rețelei noastre să lanseze un schimb de experiență. Am avut 160 de participanți în anul 2005 160 uh, de judecători care timp de două săptămâni au fost trimiși în alt stat membru pentru a vedea cum colegii, cum uh, omologii lor lucrează în alt uh, stat membru. Anul trecut am avut mai bine de 2000 de judecători care au făcut parte dintr-un astfel de schimb de experiență. Deci vedeți cât de mult s-a uh, extins oferta noastră, uh, care reflectă și nevoile în creștere, în continuă expansiune în europeană. Și așa va continua și pe viitor. Aveți câteva cifre, sper că toată lumea poate vedea. Vedeți aici felul în care am evoluat, felul în care asigurăm uh, servicii de formare, dar și mai important se vede cât de importantă este oferta. Deci cu albastru aveți numărul de procurori și judecători care participă care au participat în activități transfrontaliere uh, sub egida rețelei noastre. Cu roșu aveți uh, participanții la activități transfrontaliere în afara rețelei noastre în Uniunea Europeană. Deci, vedeți că majoritatea activităților uh, de, de uh, seminare transfrontaliere fac obiectul uh, activității rețelei noastre. În 2016 am avut cam 6.000, aproximativ 6.000 de participanți la activitățile noastre de pregătire și formare. Bineînțeles că putem să existăm grație um, participării financiare din partea Comisiei Europene și la sfârșitul uh, prezentării mari o să mă refer mai ales la finanțare. Deci uh, rețeaua noastră este, este finanțată din programul Justice. În acest an am ajuns la 10 milioane de euro. 96% din această sumă Uh, sunt fondurile puse la dispoziție de către Comisia Europeană și 4% e contribuția statelor uh, membre, deci a instituțiilor uh, de la nivel național. Trebuie să vă spun că e vorba doar de Uh, contribuțiile financiare, dar uh, membrii noștri pun la dispoziție experți, uh, locațiile, clădirile, apoi ne ajută cu experți pentru a pregăti activitățile noastre, ceea ce este o contribuție natură care nu este contabilizată la subiectul participare financiară. Dar fără sprijinul comisiei nu a putea exista, doar așa putem să furnizăm servicii de formare de mare calitate. Anul trecut, de fapt, bugetul a crescut anual dar trebuie să spun că anual uh, scădem și costul mediu al uh, unei zi de formare. În pofida uh, formării de calitate, noi suntem foarte competitivi din punct de vedere al prețului. Deci iată care sunt cifrele și datele concrete în ceea ce privește perspectiva europeană a rețelei noastre și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Valerie Segon, care este directoarea filialei franceze și care face parte și din comitetul de pilotaj care vă va prezenta perspectiva națională. Uh, mulțumesc! Mulțumesc! Eu o să mă exprim în limba franceză, domnule președinte, uh, doamnă și domnule vicepreședinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor eu uh, mi-am propus să vă prezint punctul de vedere al unui membru al acestei rețele, pentru că Școala Națională a Magistraturii din Franța susține și face parte din această rețea uh, și uh, trage foloase de pe urma activităților sale de la înființare autoritățile naționale recunosc valoarea acestei rețele în toate școlile, în institutele de magistratură. Între noi uh, ne spunem că n-am mai putea să ne dispensăm, să ne lipsim de o astfel de rețea. Aș dori să vă dau câteva exemple. Formarea în domeniul dreptului european este foarte importantă pentru judecătorii și procurorii noștri, dar uh, formarea teoretică legată de dreptul european până la urmă nu este atât de greu de, de achiziționat. E mult mai greu să cunoști autoritățile judiciare, să, să uh, ai încredere în omologii tăi, să te înțelegi cu, cu ei. Și deci activitățile propuse de către rețeaua europeană de formare judiciară sunt uh, foarte potrivite pentru că, așa cum spunea secretarul general, e vorba despre un uh, amestec uh, din diverse naționalități și uh, facem parte din aceste seminarii uh, prin prezența fizică în care facem schimb de experiențe și astfel se naște încrederea reciprocă. Un al doilea exemplu, mai multe țări știe toată lumea, din păcate, am fost uh, foarte afectate, am fost profund locate de uh, lovite de către terorism și de radicalizarea teroriștilor și prin rețeaua aceasta, în lunile după atentate, am reușit să propunem un uh, curs de formare comună, dar și un schimb de experiențe cu privire la înțelegerea acestor fenomene de radicalizare, preîntâmpinarea lor, dar și tipul de reacție și de programe de deradicalizare pe care le-am putea oferi apoi uh, evoluția acestor fenomene în închisoare. Și prin rețeaua noastră am reușit să contactăm uh, omologii noștri din Europa, uh, omologii care, din păcate, au fost puternic afectați și am reușit și noi să ne pregătim mai bine pentru a face față unor astfel de fenomene. Un alt exemplu extrem de diferit de această dată, probabil că știți că justiția europeană este sistemele judiciare europene sunt extrem de încărcate um, uh, povara pe umerii justiției este foarte mare, mijloacele financiare însă nu sunt la înălțime și cu toții trebuie să facem uh, eforturi de ameliorare, de organizare, mai bună organizare a serviciilor noastre și deci uh, procurorii, președinții de tribunale au un rol foarte important în acest sens. Avem uh, nevoie de schimburi la nivel european pentru a identifica cele mai bune practici și pentru a găsi cel mai bun echilibru între uh, organizare eficiență pe de o parte și o uh, uh, justiție independentă pe de altă parte. Avem aceste schimburi extrem de tehnice, din care se desprinde o cultură comună a unui organism de pregătire a judecătorilor și a procurorilor și locul pe care acest uh, organism de formare ar trebui să-l ocupe într-o, în structura instituțională și într-un stat de drept. Și astfel am ajuns în uh, cadrul rețelei europene de formare judiciară, la cererea școlilor naționale, am ajuns la un set de principii pentru formarea judiciară. Foarte pe scurt, aceste principii se bazează pe câteva idei simple, însă care credeam, credem noi că merită să figureze în documentul care v-a fost trimit. În primul rând, faptul că trebuie să fii pregătit să beneficiezi de o formare înainte să îți preiei mandatul de procuror sau de judecător. Pare un lucru evident la prima vedere, dar nu e întotdeauna așa, uh, pentru că mm, în cursurile noastre nu învățăm doar dreptul uh, din punct de vedere teoretic, ci cum se aplică dreptul în practică un al doilea principiu, dreptul, dar și obligația de a, fi, uh, de a beneficia de pregătire profesională de-a lungul întregii vieți, vieți profesionale. Normele juridice evoluează, dar și tehnicile profesionale evoluează, dar și tehnologia evoluează foarte repede cu un impact foarte puternic asupra breslei noastre. Așa cum spuneam, noi nu ne oprim doar la uh, dreptul juridic uh, predat teoretic. Trebuie să punem accent pe uh, practica profesională, de exemplu, felul în care se organizează o audiență la tribunal, locul avocatului, uh, apoi felul în care se derulează o anchetă. Toate aceste uh, elemente ni se par foarte importante și constituie miezul formării profesionale a judecătorilor și a procurorilor. bineîneles că punem accentul și pe competențe și pe uh, răspunderea statelor membre pentru ca această pregătire să devină posibilă și punem accentul și pe responsabilitatea judecătorilor și a procurorilor de a o tra- de transpune în fapte. Apoi, e nevoie de sprijinul autorităților judiciare care este indispensabil în funcție de țară, de stat membru, um, recrutarea, pregătirea, numirea judecătorilor și a procurorilor uh, sunt uh, deci, uh, procese care diferă, dar în orice caz curțile supreme aduc un sprijin foarte valoros formării și pregătirii. Care sunt provocările cu care ne confruntăm? În primul rând am spus deja, această povară pe umerii procurorilor și judecătorilor cu un impact direct asupra formării. Unii judecători, unii procurori renunță la această formare ori din proprie inițiativă, ori la sfatul superiorilor uh, uh, ierarhici pentru a uh, face față volumului de muncă imens. Cu toții, cu toții suntem și magistrații, cu toții știm în ce constă această presiune și cu toții știm cât de important este să știi să faci față și cât de important, uh, importantă este pregătirea, formarea profesională într-o carieră. Vă dați seama că pentru a ajunge la această încredere reciprocă trebuie să comunicăm uh, lesne. Știți cu toții care sunt uh, provocările legate de uh, competențele lingvistice. Rețeaua ne permite să facem progrese, avem cursuri de limbă care însă nu sunt suficiente. Uh, ne ocupăm foarte mult și de tehnologie. Știți că și noi avem limbajul nostru câteodată tehnic, dar trebuie să ne înțelegem între noi, e foarte important și acest cadru european este mult mai adaptat pentru a uh, spori cooperarea. Și pentru că acest limbaj european să fie transpus într-o limbă ușor de înțeles de către justițiabili. Uh, provocarea pentru specia- uh, în domeniul specializării este foarte mare și do- dreptul devine tot mai specific și trebuie cu toții să facem față acestei provocări europene. Măsurile de autoritate adoptate în anumite state membre au vizat justiția, ceea ce reprezintă o provocare imensă. Și, în fine, aș dori să mai insist asupra noilor nevoi. Spuneam că noi nu vrem doar să predăm dreptul teoretic, știm cu toții că nevoia de formare în ceea ce privește deontologia, competențele, comunicarea cu toți cetățenii și justițiabilii, uh, toate aceste provocări sunt tot mai acute și uh, când discutăm cu colegii europeni, simțim că facem progrese. De asemenea, noile metodologii de formare și de pregătire, prin formare electronică, de exemplu, învățarea la distanță, prin intermediul internetului, toate aceste uh, noi metode sunt pline de potențial, dar care au și limite și din acest punct de vedere schimbul de experiență este foarte util. Acum, uh, foarte succint, doream să vă mai spun că rețeaua există cam de 15 ani. Uh, avem uh, o, uh, un proces de reflexie cu privire la viitorul plan strategic care reprezintă deja baza activității noastre actuale, care sperăm să ne permită să ne acordăm și mai bine cu instituțiile europene. Depinde foarte mult de finanțarea furnizată de către Comisia Europeană. Avem un dialog constant cu Comisia, Comisia Europeană. Planul nostru strategic vizează perioada 2021-2027 deci, uh, vom avea un colocviu în 2018 și avem un uh, dialog uh, în acest sens cu Comisia Europeană și în încheiere doream să vă spunem că suntem dornici să avem un schimb de opinii cu dumneavoastră în legătură cu orientările, nevoile pe care le-ați identificat și acțiunile care vi se par cel mai oportune în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă, pentru această prezentare. Acum Avem uh, câteva minute la dispoziție pentru întrebări din partea colegilor. It's, monsieur, Le Breton. Domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de orice. Mulțumesc uh, reprezentanților acestei rețele europene de formare în domeniul judiciar pentru prezența lor aici. Prezentarea a fost foarte interesantă. Îi mulțumesc doamnei Sagan pentru prezența aici și pentru faptul că a vorbit în limba franceză și cred că limba lui Molière ar trebui să fie mai des auzită aici, în Parlamentul nostru și nu mă pot împiedica să nu observ că totuși ne-ați prezentat sau transmis documente uh, în limba engleză. Aveți câteva milioane și puțin la dispoziție rețea dumneavoastră. E păcat că nu puteți să traduceți documentele și în alte limbi. Nu aveți decât engleză. În orice caz, uh, rețeaua este interesantă în sensul că permite o cooperare între jurisdicțiile dintre statele membre și eu uh, prefer cooperarea între națiuni și integrarea nu îmi place mai deloc. Mai multe calități pot fi conferite acestei rețele. În primul rând, faptul că există un schimb de experiențe real între diferitele jurisdicții, judecătorii pot să deschidă ochii, ca să zic așa, pot să înțeleagă ce se întâmplă și în alte părți și apoi uh, încrederea, încrederea reciprocă foarte importantă când vine vorba de cooperarea judecătorească. Întrebare. Ceva mă nedumerește. În prezentare se arată că majoritatea schimburilor de judecători în Europa au loc sub egida acestei rețele, cu o excepție notabilă. Ați spus că foarte multe eh, schimburi, totuși, nu au loc Uh, în cadrul rețelei dumneavoastră. Deci, dacă ele nu au loc în cadrul rețelei dumneavoastră, de cine uh, sunt ele organizate? Mie nu-mi plac monopolurile și mă interesează această uh, idee, pentru că de ce nu să existe mai multe posibilități de formare și în acest domeniu? Mulțumesc foarte mult, domnul Zievca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. eu ar trebui să fiu supărat pe judecătorul Potoschi, Potolski pentru că nu a vorbit nici în limba lui Micheschi și nici în limba lui Ioan Paul al II-lea, această limbă minunată care este poloneză și e păcat. Uh, am auzit limba lui Molière, dar uh, totuși asta este, să știți că nu sunt supărat până la urmă. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Îl cunosc pe domnul Pasovski și m-am întâlnit cu el uh, de mai multe ori și se întâmplă să cunosc un pic viața acestei rețele europene. Însă, îmi pun o întrebare și poate că asta ne poate da noi uh, idei despre această rețea. Ați vorbit despre diferite tipuri de uh, formare și training absolut esențiale pentru judecătorii noștri în Europeană. Nu știu dacă ați putea să faceți asta, poate n-am văzut eu. N-ar fi oare deci interesant să lărgiți acest cadru și orizontul dumneavoastră către centrele de formare ale judecătorilor. la instituțiile care formează judecătorii. Acolo ar, ați putea acționa, ați putea de asemenea să interveniți uh, și la nivelul facultăților de drept. Cu cât aveți o arie de acțiune mai mare, cu atât mai bine. Mulțumesc. Domnul Cavada. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, pentru prezentările dumneavoastră. Am o întrebare simplă pentru dumneavoastră. Doamnă, de doi ani încoace am uh, făcut față unor tragedii la care nu se așteptau nici polițiștii și nici judecătorii noștri. Terorismul național, internațional este cu un pas înaintea cooperării judecătorești și apelul de la Geneva pare deja obsolet. Ce spun colegii dumneavoastră din rețea, doamnă judecător? Ce lipsește astăzi domeniului justiției și domeniului polițienesc? Ce lipsește acestor profesioniști ca să poată să fie mai rapizi și să ne aducă mai repede în fața justiției pe acești asasini sau aspiranți asasini cu valențe internaționale. Terorismul este internațional. Ați vorbit despre încredere. Bineînțeles, însă aceste idei nu pătrund așa de repede pe cât ne-am dorit eu. Nu cumva cooperarea aceasta nu se izbește astăzi de niște obstacole naționale de care pot profita acești infractori și criminali. Spun asta pentru că domnul Canivec aici, în Parlamentul nostru, a muncit mult pentru crearea rețelei europene pentru tribunale și curți supreme și mă gândesc la el atunci când pun această întrebare legată de cooperarea europeană, care nu cumva se izbește ea de barierele naționale pe care le respect de alta. De altfel, nu cumva ar trebui o, să avem o justiție mai eficientă și mai comunitară, pur și simplu. Domnul Mario Pinto. Mulțumesc! Am ascultat cu multă atenție prezentările dumneavoastră. Și această rețea, europea, rețea europeană de formare în domeniul judiciar este deosebit de importantă, dar mie mi se pare că avem un element lipsă Mă refer la formarea avocaților, deoarece avocații de profesie, liberali, sunt în justiția națională la fel de importanți ca și judecătorii. Ar trebui să ne îngrijorăm de această lipsă, pentru că un sistem eficient nu poate să meargă în lipsa unor avocați buni, pricepuți și cuprinși într-o rețea de acest gen. De aceea eu zic, eu zic că o, trebuie să avem o rețea de formare judiciară care să acorde mai mult, mai multă atenție formării avocaților. Statele europene ar trebui să fie direct interesate de a avea pe teritoriul lor buni magistrați, dar și buni avocați. dincolo de formarea care uh, este oferită pe plan național fiecărei acestei profesii, statele membre ar trebui să pună deoparte niște bani și pentru o formare direct uh, uh, țintite către avocați ca parte integrantă a sistemelor noastre de justiție. Aș dori așadar să aflu ce cred invitații noștri despre nevoia de a avea avocați buni pentru ca sistemul de justiție să funcționeze așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult! Iată întrebările și răspundeți în ce limbă doriți dumneavoastră și limba lui Shakespeare este acceptată ca și excepție. Mulțumesc foarte mult! O să răspund întâi în engleză și apoi în franceză. Folosim cele două limbi pentru că sunt limbile de lucru ale rețelei noastre, engleză și franceza. Asta nu înseamnă că noi ne mărginim la oferta de formare la numai aceste două limbi. Să știți că atunci când am publicat catalogul nostru de publicații, el era în toate limbile oficiale. Alte materiale, de asemenea, sunt uh, disponibile în toate limbile UE și există o mare diversitate în rândul uh, membrilor noștri și suntem interesați direct să transmitem mesaje cât mai percutante posibil. O facem și în germană, și în spaniolă, și în italiană. Rețeaua noastră încearcă așadar să dea uh, o soluție practică pentru această diversitate lingvistică din Europa. În ce privește programele de schimb, mi s-a pus o întrebare aici. Programele de schimb organizate de către noi sunt uh, axate aproape exclusiv pe uh, schimburile din Europa, în Europa. Practic, un program de bază ar însemna pur și simplu un schimb uh, între diverse state membre eh, judecători, dar avem și schimburi specializate eh, pe subiecte, cum ar fi legislația azilului. Avem și alte genuri de schimburi care vizează direct cunoașterea unor instituții, cum ar fi Eurojust sau Curtea de Justiție la Luxemburg, etc. Și, bineînțeles, că astfel de schimburi realizate de către noi în Europa în mod activ, dar nu deținem noi monopolul acestui gen de schimburi pentru că există și o rețea a curților supreme care face asta și o rețea a obunțmanilor care face treaba asta. Bineînțeles că este întotdeauna o provocare pentru noi să facem uh, astfel de programe nu dorim însă să împovărăm inutil uh, autoritățile naționale și magistraturile naționale, pentru că uh, Bineînțeles că atunci când cazezi un schimb, trebuie să ții cont de profilul acestor magistrați, de limba vorbită de ei și așa mai departe. În fiecare an, noi uh, avem această capacitate de a potența aceste schimburi. Este ca și cum numai noi am fi prezenți pe această piață, dar nu este adevărat. Uh, nu avem un monopol, dar chiar dacă ar fi un monopol, judecătorii par să-l aprecieze. Sunt de acord. Nu putem să ne concentrăm numai pe uh, judecători și pe procurori în momentul lor. Ar trebui să ne concentrăm și pe tineri, așa cum a spus, a spus domnul Ziesca, pe tinerii care înceapă, încep o carieră în uh, magistratură. Deci, e vorba de persoane care au terminat facultatea de drept, dar încă nu au fost numiți în funcție ca judecător sau ca procuror. Avem programul IACOS, care exact asta face. Schimbă de experiențe între diferiții, să-i numesc stagiari, magistrați. Aici avem incluse și participările ale facultăților de drept cu cele mai strălucite minți din domeniu. Anul acesta ne concentrăm chiar într-un program de nostru pe așa ceva. Nu lucrăm direct, însă pentru a avea schimburi între facultățile de drept. Nu asta ne interesează. Pentru noi este mai interesant uh, să-i formăm uh, pe cei, uh, pe adulți, pe cei deja cu studii și cu diplome, o metodă diferită de cea aplicată unor studenți la drept, dar bineînțeles că nu uităm aceste instituții, pentru că ele au o expertiză deosebită. Și când vorbesc despre diferitele profesiuni din domeniu, sunt de acord că un sistem de justiție eficient nu depinde numai de un bun procuror, de un bun magistrat, depinde foarte mult și de alte persoane, cum ar fi avocatul, uh, expertul, consilierul și așa mai departe. Ne concentrăm, bineînțeles, pe magistrați, cum ar fi judecătorii și procurorii, dar nu numai. Cooperăm cu Asociația Barourilor din Europa, încercăm să vedem ce ar putea să însemne un program comun de formare judecători-avocați. În orice caz, avocații nu sunt ținta noastră, asta este clar, și din acest uh, sector ne parvin uh, ecouri cum că nu este așa de simplu să uh, îi formezi pe avocați, la fel de simplu așa cum facem noi cu procurorii și cu judecătorii. În orice caz, e mai simplu să faci asta într-o uh, într-o rețea ca noastră pentru că judecătorii și procurorii aparțin unor structuri uh, naționale uh, care ne permit așa ceva pe când avocații sunt regrupați în barouri, este o altă structură. Dar probabil că se poate face așa ceva pe plan european cu instrumentele adecvate și, așa cum am spus, rețeaua noastră încearcă să vadă ce se poate face cu aceste ehm, formări continue, eh, comune, joint training. Am făcut asta, facem și cu uh, cei din domeniul polițienesc, dar trebuie să fim prudenți pentru că să nu uităm nicio, nicio clipă independența judecătorilor. Judecătorilor le place să se afle uh, între ei, uh, dar bineînțeles că mulțumită generozității comisiei, uh, nu putem uh, să uh, ne oprim numai la judecători și la procurori. E adevărat însă că aceste două profesii beneficiază cel mai mult pe plan european de această ofertă foarte bună de formare. Mă opresc aici, dau cuvântul colegei mele. Da, aș face o completare în legătură cu acele schimburi de judecători și procurori în afara rețelei noastre da, există contacte bilaterale care au loc prin intermediul uh, unor cunoștințe uh, comune uh, sau pe tematici transversale. Rețeaua noastră nu își dorește niciun fel să fie una de tip monopol. Ca și guvernanță, noi nu avem o suprastructură obscură, membrii noștri naționali sunt cei care fac rețeaua să fie ceea ce este, iar pur și simplu secretariatul nu face decât să faciliteze lucrurile în acest sens. Subliniez asta pentru că nu putem să facem totul numai noi înșine. Apoi, judecătorii și procurorii, înainte de, numire, de numirea lor, aș completa, bineînțeles, ceea ce a spus Voicec, este ceea ce ne preocupă în lumina următorului nostru plan strategic. Dorim mai multe activități și formare pentru cei mai tineri, pentru așa numiții debutanți. În ce privește întrebarea pusă de domnul vicepreședinte Cavada, eu nu cred că pot direct și precis să răspund aceste întrebări, nu am această capacitate și nici nu aș uh, intra într-o dezbatere care este mai amplă decât cea privitoare la formare, însă pot să vă spun că atunci când uh, discutăm de pildă de cooperarea penală, mai ales în domeniul terorismului, uh, aflăm și ne dăm seama că toți judecătorii și procurorii apreciază instrumentele comune existente azi în Europa, de exemplu mandatul european de arest, este perceput ca fiind util, Eurojust este percepută ca organizație uh, bună, dar care ar putea fi și mai bine utilizată sau extinsă. Toată lumea înțelege că trebuie să existe, pe de o parte, reciprocitatea și încrederea, având în vedere complexitatea dreptului penal, și atunci se fac multe lucruri pentru ca să existe o compatibilitate între țările noastre în acest domeniu. Lucrurile se mișcă aici și atunci cooperarea chiar poate să aibă loc. Pe de altă parte, avem nevoie și de măsuri, de instrumente care să instituționalizeze schimburile de informații într-un climat de încredere și cât mai rapid posibil, pentru că asta este o miză importantă. În orice caz, eu nu vreau să credeți că este avizul unui expert, răspunsul meu, ci mai mult senzația pe care uh, pot să o am în urma unor discuții cu cei din domeniu. Mulțumesc foarte mult uh, ambilor uh, invitați pentru prezența lor aici astăzi, pentru că ne-au povestit ce se mai întâmplă în activitățile lor respective. Am terminat partea publică a ședinței noastre de astăzi. Ședința continuă cu ușile închise. Vreau să cer tuturor celor care nu au dreptul să participe la o reuniune de tip în camera, cu ușile închise, să părăsească sala.